Mes chers collègues, bonjour! Bună ziua, dragi colegi! Proiectul ordinii de zi poate să fie adoptat dacă nu sunt obiecții și aș dori să vă spun că punctul care se referă la raportul domnului Telicca și a domnului Salini o să fie inversate. Întâi domnul Salini, după aceea domnul Telicica, pentru că domnul Telicica este reținut în altă parte. Astfel va putea să fie și dumnealui prezent când se discută raportul său. Domnule Kramer, doriți să luați cuvântul în legătură cu adoptarea ordinii de zi. Vă rog, domnule Kramer. Da, mulțumesc. Mâine votăm drepturile pasagerilor. Am avut mai multe ședințe, am amânat deja odată votul și s-au găsit compromisuri la ultima ședință, compromisuri foarte ample pe care le-am acceptat, au fost discutate și am ajuns și la un rezultat bun. Și vineri am primit un mesaj despre compromisuri alternative. Nu s-a discutat niciodată despre acest compromis alternativ și, de fapt, nu sunt decât alte amendamente dar timpul pentru depunerea amendamentelor, termenul a, s-a prescris. Nu văd de ce sunt trimise acum. IMCO a fost prezent tot timpul în acest dosar. Tot timpul când cauți un compromis cu cineva, trebuie să cedezi ceva și primești altceva. A fost o dezbatere bună, a durat foarte mult și am obținut compromisuri. Iar acum două persoane, în numele a două grupuri, înaintează compromisuri alternative care trebuie să fie votate. Mi se pare că aceasta contravine procedurii. În 14 ani de activitate aici nu am mai văzut așa ceva. Ne-am întâlnit de nu știu câte ori, am um, stabilit compromisuri bune și acum încercăm să le subminăm pe la spate. Eu sunt pentru ca votul pentru compromisurile alternative să fie anulat, să nu fie votate. Singurul lucru posibil dacă vrei să aduci amendamente în ultima secundă, regulamentul de procedură spune că nu poți face decât un amendament oral. Altfel trebuie să aștepți până la plenară. Ceea ce s-a întâmplat acum este absolut inacceptabil pentru toți cei implicați. Să nu mai repet încă o dată că ne-am întâlnit și am pierdut mult timp și după aceea nici nu mai contează. După aceea nici nu mai contează reuniunile de coordonatori, nu? Pentru că până la urmă fiecare face ce vrea. Domnule Kramer, vă mulțumesc pentru intervenție. O să vă spun foarte clar, am înțeles mesajul dumneavoastră. Acesta este mesajul pentru motivul pentru care voi supune punctul pe ordinea de zi a coordonatorilor în această seară. Nu este corect să intrăm în astfel de proceduri în ultima secundă. Voi discuta astăzi seară cu coordonatorii despre votul de mâine cu privire la drepturile pasagerilor și vom dezbate în această seară la reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc oricum pentru remarca pertinentă pe care ați făcut-o din punct de vedere procedural. Dacă nu mai sunt alte remarci despre ordinea de zi, putem să o adoptăm. Comunicările președintei, nu am comunicări să vă fac la punctul 3. Doamna președinte e aici, dar nu are comunicări de făcut. Domnule Vin Van den Cam, eu nu fac bla bla, eu n-am timp de bla bla. Dumneavoastră mi-ați spus că fac bla bla, înțeleg. Haideți să începem, uh, deci, cu avizul pentru Comisia Bugete pe raportul intermediar pe cadrul financiar multianual pentru 2021-2027 și este o mare onoare și cu multă bucurie uh, îi dau cuvântul uh, raportorului nostru, domnul Riche. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru vocea mea care este foarte răgușită, nu de atâta emoție, ci din cauza unei boli contagioase pe care sper să nu vă o transmit tuturor. Sunt chiar uh, foarte slăbit. Așa că foarte pe scurt, la raportul acesta au uh, fost 44 de amendamente. E vorba de un raport uh, proiect de aviz, de un proiect de aviz pentru Comisia Bugete pentru a da um, diferitele indicații despre care sunt preocupările comisiei noastre. N-am avut decât o singură reuniune de discuție cu raportorii pentru că uh, nu a fost necesar să ne întâlnim mai mult. Am ajuns la, 8 la 8 compromisuri. Aceste 8 compromisuri acoperă, practic, totalitatea raportului. Aceste 8 compromisuri au fost adoptate cu toatele de toate grupurile prezente, în afară de compromisul 3, la care ECR-ul a dat aviz negativ. Pentru toate celelalte compromisuri, uh, deci în afară de 3, toată lumea este de acord, în afară de ENF, din motivul absenței. Dumnealor nu au fost prezenți la reuniunea raportorilor. Cred că acest raport nu va pune prea multe probleme, pentru că nu face decât să reflecte preocupările importante pe care le avem în momentul de față. Punctul la care ECR-ul s-a abținut este punctul care ar putea să transfere 20 de miliarde de euro de la FEDER um, pentru uh, mecanismul pentru interconectarea Europei. Doamnă președinte, eu nu am alte remarci la acest raport. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Riche. Înainte să dau cuvântul raportorilor din umbră, vreau să salut uh, aici uh, un grup de tineri studenți la jurnalism care sunt în spate. Bun venit la Comisia de Transporturi din Parlamentul European. Bun venit, sunteți bineveniți la noi în comisie. Din ce țară veniți? Din Germania și din America? Deci, practic, de peste tot din lume. E fantastic. Europa primește aici, în sânul ei, lumea întreagă. Să continuăm. Bun venit! Domnule Vin van den Kamp, aveți cuvântul în calitate de raportor din umbră, vă rog. Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Eu uh, sunt foarte recunoscător față de colegul Dominic Riche pentru cum lucrează dumnealui în general și pentru acest raport, dar am constatat că am făcut eu chiar o greșeală în reuniunea uh, raportorilor din umbră, pentru că eu propusesem un amendament de compromis numărul 3 cu următoarea formulare și anume vroiam să tăiam accesibil pentru toate statele membre. Și aceasta pare să fi fost uh, greșit, pentru că fondul uh, european uh, EFRE pentru dezvoltare de vederul, adică, este deja accesibil pentru toate statele membre și mm, colegul meu a înaintat uh, amendamentul pentru ca tocmai să mai sublinieze încă o dată faptul că este accesibil tuturor statelor membre. Uh, Însă, miercuri dimineață, miercuri după amiază, miercuri a trecută, la reuniunea um, raportorilor din umbră, eu am cerut să fie tăiat uh, fraza și acum de aceea aș dori să-l rog pe Dominic și pe colaboratorii săi să anuleze această corectură pentru că amendamentul domnului Piper, care a anunțat pentru mine, este în regulă. Doamna Izabala de Monte are cuvântul acum, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc foarte mult raportorului care a lucrat extrem de bine până acum și vreau să mulțumesc și pentru propunerea de compromisuri pe care a făcut-o și care cred eu e foarte pozitivă. Cred că suntem deja destul de departe în acest dosar. Aș dori să folosesc ocazia acestei intervenții pentru a sublinia importanța turismului. Am uh, făcut progrese foarte mari în cadrul comisiei și cred că am reușit să ajungem la o recunoaștere mai explicită a turismului, pentru care îi mulțumesc foarte mult raportorului. Pentru că și în propunerea de compromis reiese așa ceva. Eu cred că este foarte bine să mergem acum în uh, direcția unei linii bugetare separate pentru ca să evităm tocmai o fragmentare a fondurilor existente. Trebuie să o facem în contextul celor 10 ani de criză pe care le-am suportat în ultima vreme. Această economie importantă a Europei a rezistat foarte bine la agresiunile din partea crizei și cred că există un potențial foarte mare de creștere. Așadar, eu cred că avem destule motive pentru ca să dăm un răspuns mai clar și mai hotărât și să oferim uh, și o cunoaștere mai mare a acestui sector al turismului care aduce cu sine mult potențial. Aș dori și să spun că susțin Agenția pentru uh, Ocupare care trebuie să aibă un buget suficient pentru ca să poată să își uh, um, desfășoare activitatea foarte bine această autoritate europeană a muncii. Cred că și cu ajutorul asistenților vom putea să adoptăm o propunere mai mult decât pozitivă. Mulțumesc! Domnul Zlotovski, doriți să luați cuvântul în numele domnului Zile? Nu. Bine. Domnul Kramer, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și eu foarte mult raportorului pentru cât de bine a lucrat la acest dosar. Am înaintat amendamente, dar toate au fost integrate în compromisuri și vreau să mulțumesc în mod explicit pentru acest efort și fiind că nu am critică de adus, mă opresc aici cu intervenția. Mulțumesc! Perfect, spune doamna președinte. Doamna Kilunen, în numele GUE, nu, bine, atunci nu. Doamna Revodalon, aveți cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult și eu pentru că îmi dați ocazia să salut cât de bine a lucrat domnul Riche, chiar dacă este bolnav astăzi, își păstrează tenacitatea pentru ca transportul să fie considerat în CFM. CFM-ul este până la urmă inima tuturor bătăliilor pentru că ea va determina și care sunt bugetele pe care le vom avea pentru diferitele programe sectoriale în Uniune. Mulți au înaintat uh, amendamente, fie despre mecanismul de interconectare a Europei sau, mecanismul spa- sau în programul spațial european, însă aceste amendamente nu au valoare juridică pentru că bugetul vor, va depinde pentru ele de negocierea CFM. În această perspectivă, eu susțin poziția politică a raportorului nostru care dorește să creeze o anvelopă de financiară specială de 12,3 miliarde pentru transport negocierile dintre Comisie și Consiliu vor fi foarte complicate și noi vom rămâne vigilenți pentru ca transportul să nu fie jokerul pe care să-l adapteze cum dorește și ca programele importante precum cele pe care le legiferăm aici, să rămână importante. Fondul de 20 de miliarde prevăzut pentru mecanismul pentru interconectarea Europei Um, trebuie să um, fie gestionat în așa fel încât 10% din fondul regional, cât va reprezenta această anvelopă financiară, să fie la dispoziția regiunilor și nu a statelor. Cel mai corect ar fi să îmbunătățim prioritățile transport în fondul regional și să reușim o -trans un transfer al fondurilor pentru, pe um, domenii tematice și oricum vă mulțumesc foarte mult, domnule Riche, pentru cum ați lucrat. Mulțumesc, doamna Grapini, aveți cuvântul doamnă președintă. Sigur, îl felicit și eu pe domnul raportor. Uh, cred că deja se însănătoșește de atâtea felicitări. Uh, eu vreau doar să ating două lucruri. În primul rând, S-a subliniat și, în acest, uh, și de către Comisie și de către raportor în amendamente. Din păcate, sumele nu sunt de ajuns și știm cu toții. Pentru o bună conectivitate, sigur, reducerea Uh, cu 12% uh, a componentei de transport și și cu 13% a uh, fondului de coeziune nu face bine obiectivelor noastre de conectivitate. Apoi, vreau să susțin ce spunea Izabela. Eu am strecurat în amendamentele mele și turism cuvântul turism pentru că este clar e neglijat acest domeniu atât de, de cu multe oportunități și cred că este bine să avem aici un punct uh, de vedere comun și să ne batem pentru asta, pentru a avea în nou cadru uh, financiar, să avem totuși o linie bugetară pentru turism. Uh, am făcut și eu amendamente, sper să și treacă la vot. Este un raport echilibrat, însă, din păcate, trebuie să spunem că efectul reducerii Uh, pentru noul cadru multianual financiar uh, uh, va fi se va simți pentru că nu avem uh, nici pe departe mai ales legat de unele state pe care voia să le excludă domnul van de camp dar și a revenit, <laughs> nu este suficient uh, de bine dezvoltată infrastructura de transport și conectivitatea și asta este în prejudiciul cetățenilor până la urmă. De aceea, sigur, susțin raportul, însă cu două lucruri poate ne mai putem bate pentru uh, a nu scădea prea mult din sumele pentru coeziune și doi, să vedem dacă nu putem avea o linie bugetară pentru turism. Și felicitări încă o dată raportorului. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru observații. Dau imediat cuvântul domnului Dominic Riche, raportorul nostru și dacă eu mâine mă voi îmbolnăvi, va fi divina dumneavoastră, domnule Riche. Aveți cuvântul. Bien, merci. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, tuturor celor care au lucrat la acest raport și, uh, în general, colegilor care au intervenit. Uh, cred că am reușit totuși să ajungem la un acord uh, destul de extins, cam toată lumea a avut aceleași motive de îngrijorare. Nu ne-a fost atât de greu să cădem la învoială pentru că mai toată lumea avea aceleași preocupări. Ca să reacționez la ce spunea Vim, vă propun să reintroducem segmentul de fraze pe care tu ai cerut să-l ștergem, erai singurul care ai cerut să-l ștergem, așa că, ca să-ți fac pe plac, am să reintroduc acest segment de frază. Și mă gândesc și la ce spunea prietenul nostru Kramer. Toată lumea este de acord, cred, până la urmă să reintroducem acest segment de frază și și cu voia doamnei președinte și a biroului o să-l reincludem în compromisul respectiv, uh, albait uh, în germană și ce urmează. Deci toată lumea, cred, este de acord. E cu atât mai bine dacă acum reintroducem această bucată de frază. Dau din nou cuvântul doamnei președinte. Mulțumesc, domnule Riche. Vreau să vă amintesc că votul va avea loc mâine, începând cu orele 9 dimineața. Și continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi, stabilirea unei autorități europene a muncii. Proiect de aviz destinat Comisiei de Ocupare. Domnul Deiten este raportorul nostru și îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. <clears throat> Sectorul transportului este unul esențial pentru cooperarea și creșterea Uniunii Europene. În niciun alt domeniu economic angajații nu sunt atât de uh, dependenți de funcționarea Europei. E vorba de siguranța în trafic, de trecerea frontierelor și de reglementări comune pentru condiții de lucru. Avem reguli comune acum pentru șoferii de tir care au ore de condiții de lucru identice. Obiectivul ar trebui să fie ca legile adoptate de noi aici să poată fi aplicate în realitate. Însă aici apar probleme. Mai multe studii arată concluzia Comisiei că dispozițiile legale în acest moment sunt foarte, se aplică foarte diferit uh, pe șosele la fața locului. Legislația cu privire la control e plină de formulări inexacte și atunci rezultă un puzzle de fapt cu multe diferențe pentru un sector atât de important, ceea ce complică viața companiilor și a angajaților. Autoritatea europeană de muncă este tocmai veriga lipsă care să armonizeze toate aceste eforturi ale noastre. Și pentru un, uh, o concurență comună, unde toți concurează pe baza unor reguli comune, această autoritate este eh, necesară și importantă. În poziția mea mi-a fost important să subliniez că această autoritate ar umple un gol, nu creează structuri duble. Ea trebuie să devină activă acolo unde statele membre au nevoie de ajutor în eh, efectuarea controlelor și unde poate oferi și o soluționare a litigilor în cazul în care acestea apar va, se numesc acolo problemele specifice domeniului transporturilor și am menționat uh, sistemele existente care trebuie dezvoltate pentru a proteja pe angajați. <clears throat> Avem de o parte Registrul European pentru Transport de Șosele, ERO, care conține, culege date despre companiile de transport pe șosele. Noi dorim ca aceste date uh, să poată fi uh, citite în timp real, în timpul controlelor pe șosele, astfel încât această autoritate Eros ELA să poată uh, autor, uh, ajuta real autoritățile la fața locului. Autoritatea ar trebui să mai pună la dispoziție material informativ cu privire la baza juridică și să susțină formarea continuă. Mă bucur că aceste puncte au găsit o susținere largă la celelalte partide politice, iar mâine la vot Comisia Transport poate da un semnal clar pentru o concurență corectă, clară și deschisă. Vă mulțumesc pentru atenție. Raportor. Vă mulțumesc, domnule raportor. Doamna Lukacevska, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mulțumesc și domnului raportor pentru faptul că am putut să cooperăm atât de bine și pentru spiritul de deschidere. Să nu uităm că discutăm despre autoritatea europeană a muncii și nu de autoritatea europeană pentru ocuparea în domeniul transportului. Deci această autoritate se va ocupa de mai multe sectoare economice, nu doar de sectorul transporturilor. Și aș prefera să acordăm atenție titlului real pe care le are această autoritate. Eu consider că această autoritate va fi ca un fel de platformă care va permite un uh, acces mai facil, mai ușor la informații de interes pentru întreprinderi de pildă, dacă o întreprindere mică dorește să um, angajeze personal, chiar și din afara granițelor, să poată să găsească pe această platformă informațiile pertinente, tot ceea ce ține de contracte interimare, detașarea lucrătorilor, legislația dintr-un anumit stat membru. Și cred că acestea sunt și așteptările alegătorilor. Acesta trebuie să fie rostul stabilirii acestei autorități, să uh, încurajeze cooperarea între statele membre, între autoritățile competente, ca să contracareze abuzurile eventuale constatate pe piața ocupării forței de muncă într-un anumit stat membru sau în mai multe state membre. În consecință, noi nu suntem de acord cu ideea că această autoritate trebuie să aibă un fel de rol de inspectorat uh, general sau să se transformă într-un birou antifraudă. Nu, nu este normal. Eu cred că statele membre nu vor permite acestei autorități să îndeplinească asemenea roluri. Rolul său trebuie să fie oferirea de informații, sprijinirea companiilor și combaterea abuzurilor. Accesul la informații, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii, trebuie să fie scopul principal. Cred că mâine vom vota un aviz echilibrat al comisiei noastre care va ajuta pe toată lumea, pe toate companiile care au angajați, nu doar pe cele din sectorul transporturilor. și că ne vom da cu toții seama că această autoritate are un rol cheie de jucat în combaterea concurenței neloiale de pe piața ocupării forței de muncă și în lupta împotriva abuzurilor. Vom vota pentru toate propunerile de compromis care ni se par binevenite și, și eu am depus amendamente în numele grupului meu și sper că le veți susține. Vă mulțumesc! Dăm cuvântul următorului raportor din umbră, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să mulțumesc domnului raportor, spune domnul Slotovski. E adevărat că am reușit să modificăm uh, nițel textul prin amendamentele pe care le-am depus, dar uh, grupul nostru este în continuare uh, uh sceptic, uh, având în vedere crearea unei asemenea autorități cu competențe atât de uh, um, numeroase. Dreptul muncii rămâne totuși o competență exclusivă a statelor membre și acum uh, ne permitem cumva să ne amestecăm în treburile interne ale statelor. Nu mi se pare normal. Statele membre sunt cele care trebuie să inițieze orice fel de modificare a codului muncii. Sunt singurele abilitate să ia inițiative, sunt singurele care pot să aplice sancțiuni sau Um, să trimită inspecții la fața locului. Vrem, de asemenea, ca această autoritate să aibă un alt nume, să-i spunem uh, Agenția um, Angajatorilor Europeni, de exemplu o entitate care să se ocupe nu doar de aplicarea de directive privind lucrătorii detașați, ci și de toate formele de muncă transfrontalieră. Să fie o agenție, de exemplu, care să ofere sesiuni de uh, training, asistență tehnică, consiliere, în ceea ce privește uh, mm, felul în care se aplică codurile muncii din statele membre, dar nu care cumva să aibă puterea să le modifice sau să le interpreteze pentru că uh, nu e normal uh, apoi să se ajungă la sancționarea companiilor numai dintr-o anumită parte a Europei, respectiv din Europa de Est, din cauza acestei autorități. Trebuie să uh, permitem angajatorilor care suferă de discriminări în anumite state membre, care se lovesc în continuare de bariere atunci când încearcă să pătrundă pe piața um, muncii, pe piața serviciilor. Mă gândesc, de exemplu, la cât de greu este să uh, pătrunzi pe piața uh, serviciilor de construcție în anumite state membre pentru companiile din Europa de Est. Ei bine, în cazul de discriminare constatate, dovedite, ar trebui ca um, aceste companii să poată să facă apel la noua autoritate europeană și nu ne dorim ca această autoritate să se concentreze într-o măsură mai mare pe sectorul transporturilor decât pe celelalte sectoare. Chiar dacă este un aviz în numele comisiei noastre, acest lucru nu înseamnă că trebuie cumva să um, um, defavorizăm sectorul transporturilor. Nu, să găsim soluții care să ajute toate, pe toate companiile de pe piața unică. E adevărat că unele dintre amendamentele noastre au fost incluse în lista um, amendamentelor de compromis. Din păcate, nu putem să votăm decât pentru o parte dintre ele. Și am preferat ca acest aviz, de fapt, să nu fie adoptat la votul final de mâine. Mulțumesc acum, uh, uh, doamna în Bilbao Barandi, care cuvântă numele grupului ALDE. Vă mulțumesc, doamna președinte, vreau să mulțumesc și domnului raportor pentru eforturile pe care le-a depus și pentru faptul că a încercat să coordoneze părerile uh, raportorilor din umbră. S-a ajuns la 17 amendamente de compromis și grupul ALDE este de acord cu acestea. Atunci când ești uh, deputată sau deputat în Parlamentul European, îți dorești să uh, îmbunătățești viața cetățenilor europeni noi scriem un aviz în numele Comisiei de Transporturi. În sectorul transportelor, mobilitatea este foarte extinsă. Aproape 2 milioane de uh, lucrători traversează o frontieră în fiecare zi în sectorul transportelor, indiferent dacă este vorba despre transportul de pasageri sau transportul de mărfuri. Și mi se pare firesc să ne gândim în primul rând la acești lucrători. Este o inițiativă și o propunere ca să consolideze pacea socială. Noi, um, grupul ALDE și eu ca și deputată, de când mă aflu în acest parlament, am spus că trebuie să consolidăm pilonul social, pentru că este principala trăsătură a proiectului european, cel puțin așa cum l-au definit părinții fondatori și este în conformitate cu uh, acordul de la uh, Göteborg, este în conformitate cu uh, recomandările aferente și de aceea nou acest proiect de aviz ne dă satisfacție. Dacă vrem să fim mai aproape de cetățenii europeni, trebuie să dăm mai multe răspunsuri europene. V-am spus, sectorul transportului este unul cu cea mai mare mobilitate, 2 milioane de lucrători în fiecare zi sunt vizați și știm că tinerii sunt mult mai mobili decât ne-am fi putut aștepta vreodată. Asta se poate întâmpla să muncești în 4, 5 sau 6 țări diferite pe parcursul vieții tale active și atunci trebuie neapărat să uh, avem o coordonare între agențiile din statele membre ca să oferim răspunsuri, să oferim uh, soluții suficiente și de aceea eu cred că această autoritate va fi un instrument care ne permite să avem mai multă Europa ca să îmbunătățim situația dreptului drepturilor persoanelor care lucrează în uh, diferite companii, chiar dacă o, o fac în propriul lor stat membru. Și implicarea statelor membre pentru ca punerea în aplicare a legislației să fie făcută așa cum trebuie, ei bine, avem nevoie de coordonare. Nu putem să ne descurcăm pe cont propriu. Am spus acest lucru de multe ori și la Parlamentul European. Să ne gândim la oameni, să ne gândim la cetățeni și să construim o Europa cu o mai mare bunăstare. De aceea, Vreau să spun că suntem de acord cu cele 17 compromisuri și cu o mare parte dintre amendamentele prezentate. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc, doamnă Bilbao. Și eu sunt uh, raportoare din umbră. Mulțumesc, domnule raportor, pentru felul în care ați muncit. E adevărat că am ajuns într-un moment de răscruce al legislaturii. Este un moment de răscruce. Îi lipsea Europei un instrument Doamna președinte atrage atenția consilierilor pentru că nu e suficientă liniște în sală. Europa ducea lipsă de un instrument care să-i permită să identifice care sunt dificultățile din sectorul social. Deseori folosim această sintagmă, dumpingul social dar nimeni nu va putea să uh, um, frâneze dumpingul social, mai ales în sectorul transporturilor, dacă suntem neputincioși în momentul în care trebuie să strângem informații, să le analizăm și apoi să le transmitem actorilor vizați. Da, aveți dreptate, doamnă Bilbao, atunci când arătați cu degetul și pe statele membre, care, într-adevăr, nu își îndeplinesc misiunea. Această agenție va trebui să vegheze la uh, respectarea unor condiții de muncă mai sigure, uh, mai sănătoase pentru angajații europeni, ceea ce va fi și în profitul întreprinderilor, al lucrătorilor, dar și al statelor. Rolul acestei agenții va fi unul de prevenire a tuturor riscurilor în domeniul muncii, dar va avea și un obiectiv – Independent de sectorul despre care vorbim, va trebui să avem o îmbunătățire a condițiilor de muncă în Europa. Totuși, această agenție va avea și un rol de coordonator și chiar uh, ne va permite să um, anticipăm legislația de care va fi nevoie în următorii ani. Deci este și un instrument de sensibilizare, domnule raportor. Deseori, în Europa, când discutăm despre agenții, spunem că avem mult prea multe agenții. Mie mi se pare că aceasta din urmă va fi uh, motorul uh, politicii sociale europene. În consecință, va trebui să ne asigurăm că această agenție va avea o strategie, uh, își va fixa niște obiective, strategie care să poată să fie revizuită cât mai repede cu putință ca să garantăm performanța cel puțin aceasta ar trebui să fie viziunea comisiei noastre pe care să o transmitem Comisiei de Ocupare, pentru că este vorba despre un aspect fundamental, stimați colegi. Dacă nu punem acum temeliile pilonului social, temelia, mă scuzați, pilonului social, nu vom reuși niciodată să o facem. Doamnă Chilonen, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Am primit o scrisoare din partea uh, doamnei Tania González Pena, care este raportarea noastră din uh, umbră și am să vă citesc. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru cooperare. Așa cum toată lumea știe, dacă vom crea o entitate europeană a care rol este să consolideze uh, Uh, protejarea drepturilor lucrătorilor, mai ales a lucrătorilor transfrontaliere, atunci această entitate trebuie să aibă niște sarcini bine uh, descrise, definite și să aibă competențe reale. În consecință, suntem destul de mulțumiți de rezultatul întâlnirilor între raportorii din umbră și de amendamentele de compromis. Este foarte important să facem, cum spunea și domnul Jean-Claude Juncker, și anume că această autoritate, uh, această entitate să fie o autoritate și nu o simplă agenție. Inspectorii trebuie să aibă suficientă putere, deși, bineînțeles, că întotdeauna vor acționa în cooperare cu statele membre. Obținerea de informații, de documente, de date este uh, indispensabilă pentru a permite acestei autorități să-și ducă la bun sfârșit uh, misiunea. Partenerii sociali, de asemenea, trebuie să aibă dreptul de a fi informați, să aibă uh, uh, puterea de a evalua și să poată să atragă atenția autorităților asupra principalelor uh, dificultăți de pe uh, piața muncii din statul lor membru, de exemplu, să um, evidențieze practicile uh, neconforme cu legea ca să luptăm împotriva practicilor um, ilegale și pentru a permite tuturor categoriilor lucrători să se bucure de dreptul la mobilitate, atunci avem nevoie de transparență. Autoritatea trebuie să fie capabilă să dea informații precise, uh, la zi și să o facă pe, uh, um, în format tipărit, dar și pe un portal uh, internet care să fie ușor de folosit. Este mult mai important să avem o adevărată mobilitate a forței de muncă decât mobilitatea capitalului, de pildă. Vom avea o Europa socială doar dacă vom avea instrumentele necesare ca să permitem cetățenilor să fie mulțumiți la locul lor de muncă și nu să sufere de pe urma discriminării în cazul în care merg să lucreze în alte locuri de pe continent. Sper ca mâine să votăm pentru a avea un rezultat ambițios cu această nouă autoritate europeană a muncii. Cu atât mai mult cu cât sectorul transporturilor este unul dintre cele mai expuse în ce privește practici ne neconforme uh, atunci când vine vorba despre mobilitatea angajaților. Vă mulțumesc, uh, doamna Chilonen, doamna uh, Răvodalon. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Așa cum am spus și în timpul prezentării raportului, crearea acestei autorități europene este rezultatul unor presiuni exercitate de foarte mult timp de Parlamentul European, pentru că noi ceream ca reintegrarea um, pieței muncii să fie echilibrată cu o autoritate care să supravegheze aplicarea dreptului muncii, avem deja un jandarm al concurenței și de ce Uniunea Europeană să nu aibă și un jandarm al uh, protecțiilor sociale care să trebuiască să garanteze drepturile tuturor lucrătorilor europeni? Vreau să salut munca raportorului nostru și lansez un apel colegilor, nu care cumva competențele acestei autorități să fie uh, reduse, să fie uh, um, mult prea nuanțate, pentru că trebuie să aibă dreptul să efectueze efectueze inspecții și controle și chiar uneori să uh, fie uh, să aibă întâietate față de autoritățile din statele membre. Mulțumesc, domnul Vin Van der Cap. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, încântat să pot să iau cuvântul după uh, uh, colega mea pentru că avem păreri total opuse. Bineînțeles că trebuie să felicit pe raportor pentru munca depusă și, și pe raportorii din umbră, dar haideți să uh, ne fie foarte clar ce se întâmplă. În tratatele europene se stipulează că politica socială este o competență națională. Pentru că în Europa există state diferite cu sisteme sociale diferite aceste sisteme sociale nu sunt neapărat compatibile între ele. Poate că pe viitor se va întâmpla, poate că într-o bună zi în România bunăstarea la fel, va fi la fel ca în țările de jos, dar deocamdată nu este așa. Și totuși Uh, acum nu putem să schimbăm această situație. Eu cred că raportorul merge cam prea departe atunci când crede că această autoritate poate să se amestece în treburile interne sau inspecția acestei autorități să aibă mai multă importanță decât inspecțiile făcute pe plan uh, local. Nu ne putem aștepta ca Europa să rezolve o problemă locală. Dacă se cer sancțiuni uh, transfrontaliere, mă rog, uh, dar atunci avem nevoie de coordonare și parcă mai mult uh, pedepsim decât prevenim. Asta ce înseamnă? Până la urmă, prin crearea acestei autorități, veți știrbi din competențele statelor membre. Această autoritate ce va face? Se va ocupa de contractele naționale de muncă? Mie mi se pare că mai multe dintre propuneri, fie că au fost făcute de comisie sau de raportor, merg, m-am spus, prea departe. Europa Socială, uh, mi se pare că nu există decât pe hârtie, sau cel puțin așa spune uh, doamna uh, dar în statele membre avem uh, inspectori uh, ai muncii, avem inspecții sociale și cred că au uh, suficient marjă de manevră. Mulțumesc, doamna Grapin. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, pornesc de la ideea că și țara mea și eu am fost de acord să existe, am fost de acord cu propunerea Comisiei să avem o autoritate europeană a muncii. Fac și eu precizarea că nu este doar pentru transport, este o autoritate Uh, europeană a muncii. Sigur că acum noi analizăm avizul din perspectiva Comisiei de Transport, dar cred că se înțelege din titlu că este Autoritatea Europeană a Muncii. Vreau să fac câteva uh, specificații. Uh, domnul Van de Camp a spus câte ceva aici. Eu am făcut amendamente în sensul celor spuse și anume, eu am văzut această platformă, Autoritatea Europeană a muncii ca o platformă uh, uh, uh, care leagă autoritățile naționale între ele pentru a transmite mai ușor informațiile dar această platformă poate să vină și în ajutorul cetățeanului sau a companiei dacă eu ca imm vreau să mă duc într o altă țară și nu cunosc uh, suficient de bine datele legate de uh, piața muncii să pot să mă adresez acestei platforme acestei agenții europene deci să, să fie informații în cadrul acestei platforme pentru cetățeni și pentru companii. apoi sigur că plecăm de la obiectiv comisia a spus aici că vrem să sporim echitatea în piața muncii evident că toată lumea își dorește echitate eu am fost antreprenor și într o țară din est și sigur că voiam echitate în comparație cu marile companii multinaționale care veneau acolo dar trebuie să ținem cont că într adevăr aici trebuie să facem un echilibru între subsidiaritate și ce poate să facă această autoritate. în primul rând am văzut aici un amendament eu am făcut uh, am pus acolo o completare inspecțiile inspecțiile care se fac de către această autoritate nu văd să nu fie făcute împreună cu autoritatea națională nu poți să scurt circuitezi și să vii tu autoritatea europeană să faci o inspecție și să nu o faci împreună cu autoritatea națională care poate să ți dea toate datele toate elementele și mai ales o faci în baza legislației naționale pentru că dacă va veni să verifice în România cu legea din Olanda sau în uh, Polonia cu legea din Germania nu o să iasă nimic. Uh, apoi uh, e foarte bine că și a propus această agenție analiza și evaluarea riscurilor asta poate să ne ajute foarte mult pentru că dacă se face cu experți analiza și evaluarea riscurilor această analiză poate fi dată tuturor statelor membre și este mai puțin costisitor ca fiecare stat să și facă analiza și evaluarea riscurilor însă am un amendament nu știu dacă va trece. mie nu mi place cum este de exemplu uh, um, prevăzută aici în raport uh, componența consiliului de administrație pentru că eu pot să mă gândesc că toți membrii consiliului de administrație vor fi din uh, germania sau din olanda eu cred că trebuie și o reprezentare geografică aici a componenței consiliului de administrație pentru că sunt specificități din aceste piețe ale muncii așa cum spunea domnul van de camp. în orice caz uh, cred că mai poate ajuta această autoritate la uh, niște uh, formulare, că online, că offline, tipizate pentru transmiterea informațiilor, pentru a putea să mai reducem din uh, birocrație, dar și să depistăm la timp anumite disfuncționalități și în rest, sigur că sunt de acord să funcționeze această autoritate cu uh, cele pe care le-am subliniat. Sper să treacă într-o formă uh, bună, pentru că dacă reglementăm ceva care duce la blocaj, nu am făcut nimic. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor pentru munca depusă. V-am ascultat cu atenție. Ați uh, explicat aceste sarcini ale autorității europene și mi s-a părut că e o agenție de reglementare a traficului adusă pe ușa din spate, dar nu vrem acest lucru, tocmai asta nu vrem. Trebuie să promoveze transportul, dar nu să reglementeze astfel de elemente. Mulțumesc! Beaucoup, monsieur Cor. Madame de Monte, la parole est à vous. Mulțumesc, doamna. Grazie. Mulțumesc, doamna de Monte, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord, așa cum uh, s-a spus înaintea mea, cu uh, crearea autorității europene a muncii. Și e bine să se vorbească de autoritate, așa cum a spus cineva și înaintea mea faptul să se poată facă, de exemplu, controluri uh, concrete, mult mai incisive. Această legislație va interacționa și cu legislația pieței interne cu privire la libera circulație a persoanelor, a mărfurilor, libertatea de reședință, are legătură și cu legislația în domeniul transporturilor și de aceea eu zic că e important să avem o legislație eficientă la nivel european și să avem o colaborare mai strânsă între statele membre pentru ca să combatem abuzurile și pentru ca să obținem controle mai severe și să împărțim mai bine cele mai bune practici. Suntem conștienți că avem 2 milioane de lucrători pe șosele care traversează frontierele a existat o reducere a transporturilor, ceea ce e un handicap destul de mare cu care trebuie să ne confruntăm în domeniul transporturilor pe șosele. Eu cred că această autoritate e de aceea necesară. E necesar în același timp însă să existe și norme mai severe, mai clare. Eu uh, regret că noi nu am dat curs uh, pachetului stradal pentru că dacă vorbim despre digitalizare, dacă vorbim despre norme care să îmbunătățească viața lucrătorilor, atunci nu putem să ne mulțumim cu autoritățile, ci trebuie să avem o legislație de bază care să fie eficientă la bază. Astfel am fi completat o operă deja începută. Acum putem să ne prefacem că am uh, pus ultima cărămidă când de fapt lipsește baza, dar nu cred că va fi foarte util. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna de Monte. Domnul Van Dalen. Ja, voorzitter, hartelijk dank. Mulțumesc, doamna președinte. Este foarte clar că în sectorul transporturilor există probleme, nu există aceeași plată pentru aceeași muncă, există diferențe în controlele care sunt desfășurate în statele membre. Uh, Există în continuare firme fantomă și multe alte probleme. Și aici avem o reacție pavloviană a Europei. Iată, avem o problemă, păi să o rezolve Europa atunci. Și se propune imediat un pas major. Se vorbește de coordonare. Coordonarea, coordon, se spune coordonare, dar cum putem integra aici diferitele canale? Și dacă există probleme în ceea ce privește regulile și lucrurile nu se mai potrivesc, atunci le modificăm pe aici, pe acolo, facem alte controle, verificăm, Dar se creează un circ european și cred că cetățenii tocmai de aceasta s-au săturat. Atunci vor spune că Europa nu dă rezultate, se fac multe, se vorbește de o autoritate nouă sau ceva similar și lucrurile devin tot mai puțin credibile. Sunt mirat de ceea ce spun colegele și colegii care se bucură aici sar în sus de bucurie prin Parlament și spun da, așa trebuie procedat, este un pilon esențial al politicii noastre. Da, pur și simplu ar trebui adaptate un pic regulile și năsprite și atunci autoritățile noastre naționale ar putea face același lucru mai bine. Și ar trebui să le lăsăm această sarcină, poate să le ajutăm un pic, dar nu cu o astfel de abordare nouă. Mulțumesc mulțumesc, mă adresez uh, comisiei în numele DG Ample. Le va prezenta această nouă agenție. Mulțumesc, sunt Denis Jonton și vin de la DG Ocupare. Vorbesc în calitate de... Nu sunt neapărat vorbitorul sau interlocutorul abitual al acestei comisii, dar mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o să iau cuvântul și vreau să mulțumesc în primul rând raportorului pentru proiectul de raport și pentru cât de mult ați lucrat la acest raport. Această poziție o să um, o susținem și noi, uh, așa cum am făcut-o și din mai când am făcut prima propunere și vom face tot posibilul pentru ca ea să treacă până la sfârșitul acestei legislaturi. Noi lucrăm foarte îndeaproape cu Comisia Competentă de Fond, dar vizităm și celelalte comisii din Parlament care dau avize și lucrăm și cu Consiliul. Am avut discuții diverse pe diferite teme am ascultat diferite comentarii și diferite îngrijorări în legătură cu numele, cu competența, cu problemele de subsidiaritate, în legătură cu acest nou organ uh, care poate să pară unora ca un monstru birocratic. Ce trebuie să înțelegem este că cele șapte sarcini sunt ca cele șapte minune ale lumii. Noi propunem șapte sarcini pentru aceste agenții, dar de fapt uh, această agenție, dar unele există deja. Unele există parțial, altele sunt noi. Ceea ce ne-am dorit noi să facem este să continuăm ceea ce funcționează deja și atunci când funcționează să extindem la alte domenii. Deci, o abordare de ghișeu unic, în primul rând. Vrem ca unele politici să lucreze mai bine împreună. Detașarea, libera circulație, transportul rutier, securitatea socială, toate acestea sunt obiectivele noastre și propunerile noastre și, bineînțeles, și mobilitatea Uh, e clar că mobilitatea este o realitate și faptele sunt puternice. Este vorba de o mobilitate care crește. 17 milioane de lucrători mobili avem anul acesta în Uniunea Europeană. Avem și o serie de șoferi care uh, cred în această mobilitate. Ideea nu este deci să îi convingem, ci tocmai să o facem să funcționeze. Ideea este și ca toată lumea, fie că e vorba de lucrători, de întreprinderi, de autoritățile publice, să aibă la dispoziția lor uh, această nouă structură care să le permită să fie informați, să colaboreze mai bine și câteodată chiar să și propună anumite soluții concrete. Aici veți regăsi cele trei uh, coloane pe care, se, uh, pe care se apasă această agenție, care trec și prin încredere și prin cooperare. Mulțumesc pentru acest raport. Uh, puteți să-l trimiteți Comisiei Competente pe Fond și înainte să trecem la următoarea etapă, noi ne bucurăm să intrăm în negociere în cadrul trialogului. Vă mulțumesc pentru activitate și vă rog să nu ezitați dacă aveți întrebări. Mulțumesc, domnul Jonton, domnul uh, raportor, domnule Dechien, aveți cuvântul acum pentru ca să trageți concluziile, vă rog. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Bine. Nu văd nici uh, cămile, cum au spus antevorbitor, nici colegi care alergă de bucurie pe coridoare. Cred că am reușit uh, imposibilul cu acest raport. E un raport foarte echilibrat din perspectiva subsidiarității, dar și din perspectiva Com- uh, Comisiei de Transport. Domnule Van der Kamp, nu este vorba de a lua sarcini de la autorității naționale, ci din contră să le susținem autorității naționale în munca lor și cred că am arătat aceasta foarte clar în uh, raport. E vorba de aducerea la oaltă a informațiilor existente și de simplificare în interesul oamenilor din Europa, în interesul uh, unei securități mai bune și sper să găsim mâine majoritatea corespunzătoare. Mulțumesc, domnule raportor. Vă amintesc că votul va avea loc mâine la ora 9. Și trecem mai departe cu normele de performanță în legătură cu emisiile de dioxid de carbon pentru noile vehicule grele. Și o să dau cuvântul imediat doamnei Virkunen, care este raportoare. Vă rog frumos, doamnă. Mulțumesc, doamnă președinte. Un regulament foarte important. Dăm uh, avizul Comisiei Envi, care este comisia conducătoare și așa cum vă duceți aminte, săptămâna trecută plenară am vorbit pe, despre autovehicule, a fost un dosar dificil, a fost dificil să găsim majoritate și acord între grupurile politice. Sper că va fi mai ușor cu acest dosar. Știm că e un regulament foarte important. Comisia propune aceleași obiective și la vehicule grele ca și la autoturisme, 15% până în 2025 și 30% până în 2030. Deși știm că Uh, vehiculele grele sunt uh, eficiente. Acolo consumul e cel mai important lucru când, achiziționează, când se achiziționează astfel de, autoturi, de autovehicul greu. E întotdeauna cumpărat pentru o activitate economică, nu se cumpără nimeni un camion ca să se distreze. Și ele sunt deja eficiente, aceste autovehicule grele am găsit acest acord cu, cu grupurile și ne-am uh, pus de acord să susținem propunerea comisiei 15% până în 2025 și 30% până în 2030 pentru că am văzut că e o provocare, o propunere ambițioasă și știm că producătorii au lucrat deja din greu la eficacitatea acestor motoare. Avem 162 de amendamente. Sigur că au existat propunere în ambele direcții. S-a vorbit despre cât de ambițioase să fie obiectivele, dar am văzut că majoritatea grupurilor au fost gata să susțină propunerea comisiei. Celălalt aceste amendamente se concentrau pe metode de calcul, au existat multe idei bune acolo. S-a vorbit despre cum să fie calculate aceste emisii, dacă să le calculăm acum sau în viitor. Avem compromisul 8 pe care îl pregătim în acest sens. Și atunci când Comisia a venit cu raportul în 2022, vor raporta o serie întreagă de metodologii diferite și vor susține progresul pe ciclul de viață, pe emisii pe întreg parcursul vieții uh, vehiculului respectiv. Noi nu suntem foarte mulțumiți de metoda de calcul acum. Se vor face două tipuri de calcul în ceea ce privește emisiile de la extracție și până la autovehicul și pe parcursul vieții. Avem câteva propuneri de compromis. Raportorii din umbră sunt buni, au fost foarte activi și aș dori să le mulțumesc tuturor și sper să voteze pentru acest uh, aviz mâine și atunci să transmite un mesaj puternic Comisiei de Mediu. Mulțumesc, doamna Vercunen. Dau acum cuvântul domnului Rovodalon. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul uh, E că a fost respins și toate mm, și mass media a vorbit despre el foarte mult. Toată lumea pare să fie de acord cu viteza la care trebuie să acționăm, pentru că e vorba de vehiculele grele față de vehiculele ușoare și nimeni nu pune uh, la îndoială problema de a avea standarde începând cu 2025. Această legislație este o premieră. Comisia prevede o revizuire în 2022 pentru că nu avem încă distanța necesară față de uh, implementarea ei ca să vedem ce s-a întâmplat cu ea. Instrumentele care permit o mai bună monitorizare a emisiilor uh, pentru fiecare tip de vehicul este o tehnologie de vârf de care Europa trebuie să fie mândră, însă momentan va fi nevoie de timp pentru ca să le evaluăm acest sistem și mă bucur foarte mult că acest program, acest soft va putea fi folosit și va putea să fie accesibil în legătură cu informațiile pe care le folosește. Însă, în ceea ce privește flexibilizarea vehiculelor cu uh, zero emisii, nu suntem foarte flexibili. Dar și atunci când cerem, de exemplu, supercredite, cele de-a Uh, de trei ori, de patru ori mai mult, uh, de exemplu, decât ceea ce ceream înainte, care nu reprezintă decât o cosmetizare statistică. Grupul socialiștilor și democraților va urmări uh, raportoarea în majoritatea punctelor. Există o bază de consens foarte clară pe care trebuie să o salutăm. În legătură cu ambițiile generale, în legătură cu vehiculele care emit puține emisii sau deloc și în legătură cu neutralitatea tehnologică, suntem de acord. Însă grupul socialiștilor și democraților nu poate să accepte o definiție mult prea laxă a vehiculelor cu emisii zero sau mm, și nici o cerere de supercredite. De aceea, în aceste două puncte, propunem compromisuri alternative împreună cu Verzi și cu GUE pentru a încerca să găsim o coerență și o ambiție suficientă față de acest text. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Rovodalon. Domnul Demesmacher, doriți să luați cuvântul în numele domnului Zile sau nu? Domnule Demesmacher? Domnule Demesmacher, nu. Nu doriți să luați cuvântul numele domnului Zile. Foarte bine. Nu s-a înțeles cu ea dat cuvântul președintei. Mulțumesc. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc raportorului. De asemenea și raportorilor din umbră, cooperarea a fost foarte bună. Alde susține acest aviz. Așa cum s-a întâmplat și la autoturisme, cred că propunerea comisiei este suficient de ambițioasă. Sigur că susținem și revizuirea uh, regulamentului pentru a face calculele well-to-wheel. Problema însă este că atunci când Envy va schimba aceste obiective și va stabili obiective mai ambițioase, uh, nu va veni și cu un set de măsuri care să ne arate cum să atingem aceste obiective noi și cred că asta e problema generală cu aceste regulamente. Da, rămâne de văzut. Vom vedea cum va funcționa și vedem ce facem așadar cu aceste regulamente. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Dalunde. Mulțumesc, domnule președinte. Aceste emisii reprezintă un sfert din toate emisiile din trans- sectorul transporturilor și de aceea e important să avem reguli ambițioase din astfel de vehicule. Mă bucur că avem această discuție aici. Să mai îngrijorător este faptul că perspectiva climatică se pierde în această propunere de compromis. Obiectivul de a reduce emisiile cu doar 30% până în 2030 este foarte slab și nu corespunde acordului de la Paris. E nevoie de mult mai mult pentru a proteja atât mediul cât și pe toți cei afectați de poluatori de la vehicule grele. Propunerea noastră de 50% reducere este esențială și asta ne cere de fapt acordul de la Paris. Sunt uh, elemente bune și pentru industrie pe termen mult. Industria auto are nevoie de propuneri uh, corespunzătoare. Avem nevoie de elemente pe termen lung, elemente sustenabile, dar propunerea de astăzi conține prea multe portițe de scăpare care poate fi folosite. Noi, verzii, criticăm supercreditele, același autovehicul poate fi cuantificat de mai multe ori, ceea ce subminează puternic credibilitatea dosarului. Acest dosar mai are multe de schimbări de suferit până când îndeplinește pro- ceea ce ne-am propus la Paris. Mulțumesc! Doamna Chinonen, vă rog. Mulțumesc. Am o scrisoare din partea raportoarei din umbră, Tania González Peñas, Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră pentru cooperare. Aș dori să vă atrag atenția asupra un raport de experți IPCC emis ieri în Corea de Sud. Repet, ieri a fost uh, publicat raportul, 19, 90, scuze, 90 de oameni de știință au lansat o alertă nouă guvernelor din întreaga lume au arătat că emisiile de CO2 din uh, combustibil poluant trebuie eliminate, uh, trebuie tăiate cu 50% în următorii 10 ani. De ce? Pentru că tocmai s-a constatat că pentru a limita încălzirea globală la 2 grade nu va fi suficient ca să uh, limităm Uh, încălzirea cu doar 1,5% nu mai e doar o recomandare, e o nevoie foarte stringentă. 2 grade e prea mult, schimbările vor, vor fi irreversibile pentru sănătatea umană, pentru securitatea pe glob și pentru păstrarea ecosistemelor. Pentru viața pe pământ până la urmă. Situația ar fi catastrofală altfel. Noi avem încredere în acest raport Cred că raportul grăbește sfârșitul uh, combustibilor fosili și recomandările sunt să scădem aceste emisii cu 45% până 2030, cu 90% până în 2050. A venit momentul adevărului. Propunerea comisiei vine deja prea târziu și are o viziune de termen scurt, chiar mai rău decât atât. Rezultatele cu raportorii din umbră, întâlnirilor cu cei din raportorii din umbră au arătat că nu există o soluție suficient de ambițioasă. Dacă scădem doar 15% până în 2025 și 30% până în 2030, nu este suficient. Și dacă cuantificăm vehicule, le cuantificăm de mai multe ori, pare o glumă, după părerea noastră și dacă unul cu emisii scăzute e considerat deja unul cu doar 35% sub valoarea de referință, pierdem în această provocare cu care suntem confruntați. Dacă rămânem la această valoare, sute de milioane de oameni vor fi expuși unor boli din cauza boli, eh, temperaturilor mari, a ozonului, a bolilor transmise de țânțari care vor începe să ajungă în zone temperate precum Europa, Africa de Sud, America de Nord, America de Sud, Asia și așa mai departe. Dacă rămânem pe valoarea actuală, multiplicăm de fapt cu 2 numărul de persoane expuse la uh, lipsa apei, iar raportul face o alertă puternică, în special în ceea ce privește zona Mediteranei. Din aceste motive, nu susținem majoritatea propunerilor de compromis ale amendamentelor și invităm celelalte grupuri să se gândească cu atenție la ce înseamnă, de fapt, dacă rămânem la acest nivel scăzut. Altfel, votul de mâine va fi un semnal trist. Mulțumesc, doamne Chinonen. Aveți dreptate. Aveți dreptate cu ideile expuse, mai ales în legătură cu urgența. Lipsa de acțiune în cazul schimbărilor climatice ar fi de neiertat în momentul de față și vă spun, dragi colegi, cu convingere. Ar fi de neiertat pentru că toată lumea din această sală este la curent. Toată lumea obține informațiile. Deci s-a terminat timpul colocvilor și conferințelor. Acum trebuie să acționăm. Trebuie să acționăm repede și imediat. Această tranza- tranziție ecologică de care vorbim foarte mult nu a ajuns încă la sectorul transportului și este o dramă. Transporturile înseamnă peste 20% din gazurile cu efect, gazele cu efect de seră. E singurul sector care din 1990 nu și-a redus aceste emisii și 70% din emisiile totale vin din transportul rutier. Ce facem atunci? Păi luăm raportul dumneavoastră, doamnă Vircunen, și suntem ambițioși aici la Comisia de Transporturi. Trebuie să transmitem un mesaj foarte clar către Comisia pentru Mediu, ENVI. Nu putem să nu auzim ce s-a întâmplat în plenară săptămâna trecută. Transportul rutier trebuie să se afle în aceeași dinamică. Pentru că tranziția ecologică, dacă nu are loc acum, va deveni o necesitate vitală pentru biodiversitate. Raportul dumneavoastră care va fi votat mâine, doamnă Virkunen, sper eu să se bucure de curajul Comisiei pentru Transporturi și de voința ei de a transmite un mesaj foarte clar pentru ca să emită aceste mesaje nu numai la Parlamentul European, ci pentru ca și șefii de stat să preia mesajul, să arate calea care trebuie, fiind dat că momentan dansăm pe craterul unui vulcan. Dau cuvântul uh, Digi Climat. Acum Alex Paco este aici. Bun venit, domnule Paco. Mulțumesc, dragi colegi, doamnă președinte, vă mulțumesc uh, tuturor colegilor care au lucrat foarte din greu pentru ca mai multe elemente să poată să formeze acest raport foarte bun. Aș dori să subliniez în primul rând importanța adoptării acestui regulament. Cred că am auzit-o deja în această după-amiază, sectorul nu a fost reglementat încă la nivel uh, european. Totuși, el reprezintă 6% din uh, emisiile totale și fără acțiune, el va crește dincolo de 10% până în 2030. Este deci clar nevoie să acționăm. E nevoie să acționăm din motive climatice, deci trebuie într-adevăr să ne ținem angajamentele pe care le-am luat la acordul de la Paris, dar trebuie să continuăm în aceeași direcție și în acest sector. E important și pentru operatorii din domeniul transporturilor, care sunt de multe ori IMM-uri. Prin această propunere ei vor putea să economisească mulți bani, vor fi economii foarte clare. Și este important să ne menținem și leadership-ul tehnologic în această industrie, să rămânem în fruntea inovării. Iată de ce Comisia a făcut această propunere acum câteva luni și noi considerăm că ea este și ambițioasă și realistă. Stabilește obiective obligatorii pentru 2025 și obiective țintă pentru 2030. După cum s-a spus de către diferiți deputați în Parlamentul European aici, astăzi după amiază, este important să existe o revizuire timpurie în 2022, pentru că e prima dată că reglementăm sectorul și sunt multe necunoscute în acest sector. Ne lipsesc mai ales multe date în domeniul acesta. Dacă avem o revizuire timpurie în 2022, vom putea să-i dăm Uniunii Europene instrumentele ca să poată să stabilească pentru 2030 ă, obiectivele obligatorii și să îmbunătățească și domeniul de aplicabilitate al acestei legislații. Vă mulțumesc foarte mult pentru cât de mult ați lucrat în această comisie la dosarul atât de important și mă bucur foarte mult să continuăm discuțiile noastre între colegislatori. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Doamnă Vircunen, aveți cuvântul în finalul dosarului. Mulțumesc, doamnă președinte, dar nu mai am multe de adăugat. Eu cred că am auzit diferite opinii aici și cred că toată lumea a subliniat cât de important este că acum vom avea o reglementare și în acest domeniu printr-un regulament. E prima dată că intrăm uh, pe tărâmul nelegiferat în, uh, al acestui sector și e foarte important ca în 2022 să avem într-adevăr o evaluare nu avem încă destul de multe informații momentan pentru ca să planificăm minuțios viitorul, dar e foarte important să adoptăm în primul rând acest aviz mâine și după aceea să continuăm uh, să lucrăm uh, la el în, dos- în comisie. Mulțumesc, doamnă Virkunen, și vă amintesc că votul are loc mâine la ora 9. Și fiind dat că avem un avans față de calendar și domnul Salini nu, a venit, nu vine decât la 16.30, trebuie să suspendăm ședința timp de 12 minute.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 Mes chers collègues, nous allons reprendre notre séance. Dragi colegi, reluăm ședința noastră. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, nous allons d'abord commencer avec după cum vă spuneam înainte, o să începem din nou cu raportul domnului Salini, înainte de domnul uh, Telicca, dar domnul Telicca este aici. Atunci, dacă sunteți aici, poate să respectăm ordinea de zi în ordinea care trebuie, spune președinta fără microfon. Să începem cu domnul Salini, totuși, pentru că dumneavoastră nu aveți încă raportorii din umbră în sală. Domnul Salini, bună ziua, domnule Salini, aveți cuvântul și puteți să ne spuneți ceva despre regulamentul cu privire la programul spațial al Uniunii și Agenției UE pentru programul spațial. Are cuvântul domnul Salini, proiect de aviz. Aveți cuvântul. Mulțumesc, bună ziua tuturor, mulțumesc foarte mult pentru cuvânt activitatea cu privire la strategia și programul spațial al Uniunii uh, Europene și agenției a decurs foarte bine. Noi, Comisia TRAN, dăm un aviz. Am avut 260 de amendamente, aproximativ, 256, îmi cer scuze, și am avut, dincolo de aceste amendamente, 550 de amendamente la care am lucrat noi la ITRE. Punctul crucial al acestei probleme se referă la guvernanță, după cum uh, spuneam, și raportul și relația dintre diferiții uh, actori implicați în această guvernanță în cadrul strategiei spațiale. Am încercat deci să clarificăm care sunt diferitele competențe și sarcini ale Comisiei, a agenției uh, GSA, care va fi uh, agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial și ESA. Sunt foarte satisfăcut de cum s-a lucrat uh, în această problemă, pentru că totul s-a făcut totul pentru ca să nu existe paralelisme, să nu existe suprapuneri care nu fac decât să crească costurile și nu guvernanța. În legătură cu bugetul, Împreună cu colegii am stabilit că vom avea o linie generală care să fie cât se poate de coerentă cu propunerea comisiei. Pe baza cererilor colegilor am făcut anumite mici modificări. Unele au fost discutate deja. E vorba aici de puncte minime, chestiuni de procente, Argumentele importante însă sunt în legătură cu bugetul să păstrăm un grad bun de flexibilitate internă, știind în același timp că vom avea o propunere pe Galileo de o anumită sumă, pe Copernicus altă cifră, singurul element oarecum special care ne îngrijorează este că bugetul acesta este foarte modest pentru noile, noile programe, pentru GovSatcom și SSA, și noi am sugerat să se dubleze cei 550 de milioane care au fost alocați pentru cele două programe noi din partea Comisiei Europene, ceea ce ar însemna o creștere cu 16 miliarde totală. La 16,7, îmi cer scuze, la 16, la 16,7 miliarde, cu mici adaptări pe aici, pe acolo. Aceasta ne-ar permite totuși să dăm un minim de demnitate programelor noi, care să-și merite numele. Altfel, riscul ar fi să le distrugem pur și simplu de la naștere, ceea ce n-ar fi de dorit, pentru că sunt importante. E clar că dorim însă cu toții să consolidăm programele existente, care sunt deja lansate și care sunt EGNOS și Galileo, care țin de navigare și Copernicus. Cam atât din partea mea. Mulțumesc foarte mult, domnule Salini, pentru aceste introduceri care au fost foarte clare și arată o voință clară de a ne proteja programele spațiale, care sunt programe care ne permit să fim competitivi și la nivel uh, internațional. Domnule Asis, mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, fără microfon vorbitorul. Acum se aude dar nu se aude bine. miza, mizarea Uniunii Europene pe explorarea și cercetarea spațială și uh, toate um, investițiile pe care aceasta le, le aduce cu sine din punct de vedere al cercetării trebuie să fie consensual la nivelul nostru și trebuie să ne ghideze acțiunile. Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce poate pentru ca să fie un pionier în mizarea asupra spațiului pe spațiul și trebuie de asemenea să mizeze pe anumite programe financiare care să aibă mai multă susținere, mai multă finanțare, pentru că ele vor fi cele care vor aduce multe rezultate pe viitor. Suntem conștienți că trebuie să mergem chiar mai departe decât ceea ce s-a făcut până acum și ceea ce s-a programat. Fie că e vorba să întărim programele care există, fie că va trebui să valorizăm programele care se lansează acum. O evaluare a, prima evaluare făcută a tuturor propunerilor a mers foarte bine și toate grupurile politice au mers în aceeași direcție. Din partea noastră, raportorul va putea să conteze pe susținerea pentru compromisurile pe care le-a lansat. Vreau să salut uh, și deschiderea pe care s-a uh, arătat-o raportorul cu privire la măririle propuse în cadrul bugetului și care au fost tot timpul subliniate în timpul procesului de uh, negociere propunerile de compromis sunt de uh, salutat și vrem ca în textul final să aper, aper, apară și anumite aspecte care țin de protecția mediului și sperăm că din partea tuturor comisiilor să avem aceeași susținere. Noi uh, sperăm ca votul final să fie cea mai bună propunere, mai bună decât ceea ce a făcut Comisia atunci când a făcut propunerea inițială, desigur bazându-ne pe o dezbatere din partea tuturor grupurilor politice și forțelor parlamentare. Pentru majoritatea grupurilor, uh, se vede că uh, atât amendamentele care au caracter uh, de buget, cât și cele care, sunt, uh, care țin de sustenabilitate, trebuie să fie cât se poate de ambițioase, mai ales în legătură cu trans- sectorul transporturilor și legăturile pe care le facem între acestea. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru contribuție. Domnul Zlotovski are cuvântul acum, vă rog. A, nu vrea să vorbiți? Bine, păi nu vă dau cuvântul atunci. Domnul Telicca, domnul Telicca dorește să ia cuvântul. Vă rog, domnule Telișca. Doamnă președinte, să știți că nu m-am jignit deloc. Domnul Taylor, chiar dacă ar fi vorbit înainte, nu mă supăram deloc. O să țin minte să știți, dar nu mă supăr. O să vorbesc foarte pe scurt. Apreciez toate eforturile făcute de către colegul nostru Salini. Mulțumesc și pentru felul în care a condus reuniunile cu raportorii din umbră. Cred că amendamentele au fost extrem de bine acoperite și nu numai atât. Eu cred că s-a făcut un efort solid din partea raportorilor și din partea raportorilor din umbră de a putea reflecta uh, ideile și linia de gândire pe care am discutat-o între noi. Suntem foarte mulțumiți de rezultat și cam atât din partea mea. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Telicica. Domnul Taylor are cuvântul acum, vă rog. Mulțumesc, Cred că e o chestiune care ține de stilul părului nostru și coafura noastră care a dus la confuzia doamnei președinte. Eh, mai aveți mult de făcut, zice domnul Telișca, ca să se cu mine. Mulțumesc foarte mult domnului Salini pentru cum a condus dosarul, mulțumesc uh, pentru uh, felul în care ați integrat propunele noastre. Noi suntem mulțumiți de amendamentele de compromis, suntem foarte mulțumiți de eforturile de creștere uh, a beneficiilor socioeconomice ale Galileo și EGNOS, mai ales în domeniul sustenabilității de mediu, care a fost o chestiune cheie pentru grupul nostru. Dorim să se reflecte în compromisuri și beneficiile pe care le aduc datele de observare, de exemplu de la Copernicus, care se aplică atât la securitatea internă cât și la cea externă. Deci, pe total, suntem bucuroși să putem susține raportorul și compromisurile pe care le-a propus la votul de mâine. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Taylor. Doamna Arnautu are cuvântul la Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule raportor, aveți dreptate. Spațiul rămâne o miză de progres științific, de strategie și performanță tehnologică în același timp în uh, această, acest domeniu s-au confruntat și uh, URSS-ul uh, uh, cu SUA în timpul războiului rece, dar și Franța cu alte țări în Uniunea Europeană. Succesul rachetelor Ariane și crearea Agenției Spațiale Europene sunt exemple specifice ale unei cooperări interguvernamentale pe care grupul nostru o susține. Având în vedere concurența din partea Rusiei și a Statelor Unite și a noilor puteri spațiale, China, India, este bine ca programele europene să fie dotate cu resurse suficiente și cu un cadru de reglementare care să fie destul de uh, stimulator pentru ca această industrie să rămână competitivă și să aducă o valoare adăugată. În același timp, mi-e teamă că anumite aspecte nu sunt destul de bine abordate și ar, nu ar putea să um, răspundă la o posibilă declas- declasare a continentului nostru. De exemplu, unele dintre propuneri sunt mai degrabă un fel de suprapunere exagerată, ca un cremșnit administrativ. Eu aș spune că, de exemplu, Agenția Spațială Europeană, care este un act un uh, agent interguvernamental și respectă suveranitățile naționale, ar trebui să aibă mai multe roluri, mai ales pentru că are un rol pe care l-a demonstrat la nivel internațional. Iar apoi, uh, chestiunea preferinței europene. De multe ori, uh, liderii de la Arian Group cer acest lucru. Numai în Europa, lansările instituționale nu sunt supuse unui regulament care să își favorizeze proprii lansatori. Uh, crearea unui legi pe modelul American Act ar trebui să fie o prioritate pentru ca să putem să facem față concurenței internaționale. Chiar de curând, președintele Arian Group, Alain Charmeau, a uh, lamentat faptul că și-a regretat că Europa nu uh, are decât 2-3% din lansările instituționale de unde importanța de a fi um, destul de modern în 2020 și de a avea și un cadru instituțional. Există în continuare un protecționism american în acest domeniu care nu face decât să crească și este momentul ca și Europa să se gândească la viitorul industriei sale spațiale. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Arnautu, doamna Havodalon. Aveți cuvântul. Madame la Présidente. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Încă o dată vreau să salut munca raportorului care este Uh, care a făcut o muncă foarte serioasă, mai ales pentru că vorbește despre cât de importante sunt programele spațiale europene pentru întreprinderile europene. Și trebuie să ne gândim dacă apărăm suficient suveranitatea europeană în domeniul spațial Trebuie neapărat să favorizăm această industrie în Europa și rog raportorul și pe toți colegii să voteze împotriva amendamentelor care doresc să extindă aplicarea articolului 25 și la țările terțe, pentru că altfel punem în pericol uh, date strategice pentru apărarea Europei. De asemenea, Uh, să cerem Comisiei Europene să încheie un acord cadru cu întreprinderile vizate și să aibă un cadru de lucru plurianual uh, care să favorizeze întreprinderile europene. Vă rog să votați pentru acest amendament, cel cu numărul 74. Vă rog frumos să-l uh, susțineți pentru că el să ajungă și în raportul de la Comisia ITRE. Mulțumesc, acum are cuvântul domnul Riche. Mulțumesc, doamnă președinte. Încerc să vorbesc mai aproape de microfon. Mulțumesc și domnului raportor. E adevărat că antevorbitoarea mea practic uh, m-a copleșit uh, de mulțumire pentru că mi-a luat cumva vorba din gură și aș vrea să spun și eu ceva în același sens. Uniunea Europeană trebuie să aibă capacitatea de a se investi în aval și să încearcă să anticipeze evoluțiile din politica spațială. Anul trecut, 150 de miliarde de euro a fost uh, valoarea adăugată pentru acest tip de activitate. Deci ar fi păcat ca banii europeni să fie folosiți pentru a investi uh, uh, lansări uh, în spațiu, pentru a investi în uh, rachete și um, baze de lansare și apoi întreprinderile europene să nu culeagă roadele acestor investiții și să o facă mai mult întreprinderile americane. Pentru că, până la urmă, uh, cum spuneam, uh, banii europeni sunt investiți în aceste tehnologii. Iar în ce privește bazele de lansare, vreau să spun că am fost oarecum uh, uh, amenințați de faptul că accesul la spațiu a fost instituționalizat și acum uh, mai degrabă aspectul comercial riscă să ne pună probleme. Felul în care noi privim lucrurile acest caracter comercial, mă rog, relativ comercial, spune vorbitorul, pentru că știm că există companii americane care, de fapt, sunt oficial subvenționate cu fonduri publice și poate că ar trebui să ne regândim propriul sistem din această perspectivă. Am fost frapat uh, să, la, să aud pe doamna Tu că lansează un apel către Europa, pe când ei de obicei spun că statele membre se pot descurca pe cont propriu în ceea ce privește uh, sistemele de lansare a rachetelor de a patra și a cincea generație, pot să vă spun că uh, fără Europa acestea nu ar exista. Nu este posibil doar cu colaborarea între câteva state. Mulțumesc, domnule Eriche. Acum aș vrea să uh, dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Silva de la Direcția Generală Grău. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Comisia nu poate decât să se bucure de dezbaterea care are loc la comisia dumneavoastră uh, și uh, am ascultat cu toată atenția intervențiile doamnelor și domnilor deputați. Domnul Salini, în raportul său, a spus că uh, um, este mare de acord cu propunerea comisiei. Vreau să vă spun că noi întotdeauna suntem dispuși să ne îmbunătățim propunerile, ținând cont de ceea ce se spune la Parlamentul European. Dați-mi voie, doamna președinte, să fac câteva precizări legate de propunerea Comisiei, ca nu care cumva să existe vreo greșeală de interpretare la mijloc. În articolul 5, pentru prima oară, Comisia dorește să răspundă nevoilor instituționale legate de aceste um, um, baze de um, lansare știind că nu toate statele membre au putut să fie implicate până în prezent. Acum, acestea vor putea să se implice dacă o doresc. Un al doilea aspect important, astăzi, pentru Galileo, nu putem să ne lansăm sateliții decât de pe un teritoriu al Uniunii Europene și precizez și vă spun direct că aici mai degrabă este o, o chestiune de preferință comunitară care nu trebuie să fie uh, precizată. În ce privește programul Copernicus și lansarea sateliților, Comisia o face prin intermediul uh, unei întreprinderi europene, Spezio, o întreprindere franceză care organizează uh, um, um, apeluri uh, la proiecte, achiziții publice și apoi se atribuie uh, contracte în funcție de întreprinderea care face oferta cea mai competitivă. În ceea ce privește bugetul, și aici există o inovare, propunem un buget de 16 miliarde, dar cu o marjă de flexibilitate mai mare ca să ținem cont de modificările la nivel tehnologic, de uh, toate evoluțiile, mai ales în ceea ce privește uh, dispozitivele de lansare, ca să permitem în următorii ani industriei europene să inoveze. Nu trebuie să uităm de asemenea că în programul Orizont Europa există de asemenea o sumă uh, Uh, care ar putea să fie alocată politicii spațiale, o sumă destul de importantă și sperăm să obținem uh, sprijinul Parlamentului European în această privință. Vor fi tot bani utilizați pentru a stimula inovarea. În ceea ce privește folosirea serviciilor de către companii și de către cetățeni europeni, păi tocmai aceste servicii trebuie să fie accesibile ca să justificăm acest mare șantier al politicii spațiale europene, Uh, de asemenea, vom putea să ne menținem un rol de lider la nivel uh, mondial în domeniul spațial. Și numai dacă este un proiect european vom avea sos de izbândă, pentru că un singur stat membru nu are cum să se descurce, mai ales dacă vrem să ne comparăm cu celelalte mari puteri spațiale. În concluzie, doamnă președinte, aș vrea să spun discuția de aici, de la Parlamentul European, discuția de la Consiliu, din perspectiva Comisiei, cele două uh, progresează foarte bine. Noi ascultăm tot ce au de spus uh, cei doi colegislatori și suntem gata să ținem cont de observațiile făcute ca până la urmă să facem totul în uh, folosul cetățenilor europeni. Vă mulțumesc! Silva. Mulțumesc, domnule Silva. Acum dau din nou cuvântul uh, raportorului nostru, domnul Salini. Parole <laughs> eh, la... Mulțumesc, da. E adevărat că, în general, comentariile sunt pozitive, dar uh, s-au făcut și mai multe solicitări care ar trebui să le răspund. În ceea ce privește uh, avizul destinat Comisiei TRAN, dar și în ce privește raportul propriu-zis de la ITRE, uh, pentru mine este foarte clar că este vorba despre un subiect de importanță strategică pentru Uniune și, de asemenea, de importanță strategică uh, din punctul de vedere al industriei. Este uh, Uh, cu atât mai adevărat cu cât în ce privește dispozitivele de lansare, și anume articolul 5, am muncit ca să creăm condițiile necesare ca să ne garantăm un rol de prim plan, uh, să garantăm Europei un rol de prim plan în ce privește această strategie. Nu trebuie să uh, picăm cumva într-o altă extremă și să avem măsuri uh, protecționiste. Punctul foarte al acestui program este, de fapt, rezultatul final pe care vrem să-l obținem și acest rezultat trebuie să fie o strategie bine uh, uh, calibrată, care să țină cont de toate programele, o strategie care să garanteze, cum spuneam, un rol de prim plan al Europei, atât în amont cât și în aval, și să facem față provocărilor, ca de exemplu cel al sistemelor de navigare, unde Galileo trebuie folosit, uh, um, avem o constelație de sateliți uh, competitivă și avem o industrie care folosește această infrastructură, deși mai rămân uh, mai multe aspecte de pus în aplicare. Deci, noi ne dorim să se acorde toată atenția uh, din partea Comisiei acestei agenții. Noi însă nu putem să uh, trecem cu vederea regulile pieței. Acestea sunt cele mai importante. În ceea ce privește bugetul, v-am spus uh, deja care era părerea mea. Mulțumesc oricum colegilor raportori din umbră. În ceea ce privește uh, Uh, solicitarea colegei despre amendamentul 214. Să știți că eu în ce privește amendamentul 214 am ceva semne de întrebare, pentru că mi se pare că ceea ce am scris în amendamentul de compromis este suficient pentru a garanta prerogativele europene în domeniul apărării. Mulțumesc, domnule Salini, spune doamna președinte. Vă amintesc că votăm mâine dimineață începând cu orele 9. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raport din proprie inițiativă în ceea ce privește plan de acțiune pentru mobilitatea militară. Raportor, domnul Telicca, aveți cuvântul. Thank you, colleagues. Uh, Mulțumesc, dragi colegi. De fapt, se discută de ceva vreme despre acest subiect, nu numai uh, pentru, um, în legătură cu acest raport, ci și pentru că uh, există un proiect de regulament în curs. Cum probabil știți, au fost depuse 57 de amendamente la acest proiect de aviz. Vom vota 6 amendamente de compromis și aș fi bucuros să uh, aflu ce au de spus colegii și mai ales uh, despre punctele care mi se par cele mai relevante. Știu că există motive de uh, îngrijorare pentru unii dintre noi, pentru anumite grupuri politice sau poate doar pentru anumiți deputați din acele grupuri politice. Eu cu acest proiect de aviz am încercat să răspund acestor motive de neliniște. Cred că lipsa de precizie legată de regulile de procedură pentru mobilitatea militară și anvelopa aferentă au suscitat o serie de preocupări. Mulți nu își dădeau seama ce se înțelege prin mobilitate militară. Mă gândesc, de exemplu, și la discuția pe care am avut-o cu colegul Marinescu săptămâna trecută, uh, și mm, s-au repetat uh, aceste discuții și la întâlnirea cu raportorii din umbră pentru că uh, cum vă spuneam, existau îndelămuriri legate de mobilitatea militară și dacă nu cumva această mobilitate nu va uh, fi finanțată cu bani care ar trebui să ajungă la transportul civil. Într-unul dintre amendamentele de compromis am arătat foarte clar că, de fapt, aceste proiecte destinate mobilității militare trebuie să consolideze, în general, infrastructura de transport, deci să nu corespundă doar cerințelor din sectorul militar, ci și să uh, uh completeze infrastructura civilă și în plus ne dorim să avem uh, um, o infrastructură disponibilă pentru situații de urgență, cum ar fi o catastrofă naturală, o criză umanitară, etc. Am mai spus uh, că dorim să stabilim un calendar pentru comisie ca să se lămurească care sunt uh, cerințele um, um, um, militare și să vedem care sunt proiectele uh, rețelelor TEN care ar putea să corespundă acestor cerințe. Am spus că aceste proiecte trebuie să aibă o, o, o folosință dublă și să se încadreze, cum spuneam, în cadrul rețelelor de transport transeuropene. Am pus accentul de asemenea pe proiectele de natură transfrontalieră și pe intermodalitate și plurimodalitate. Comisia a arătat că acestea sunt proiectele care uh, prezintă cele mai multe oportunități. Per ansamblu, fără să mai intru în prea multe amănunte, aș vrea să spun că amendamentele de compromis reflectă conținutul majorității amendamentelor și, cum spuneam, încearcă să răspundă motivelor de preocupare. Eu m-aș bucura dacă în timpul votului de mâine am putea să trimitem un mesaj clar uh, Comisiei de Apărare, să le arătăm ce dorim noi să se regăsească în raportul final și să spunem foarte pe șleau că, de fapt, uh, și Comisia TRAN trebuie neapărat să aibă un cuvânt de spus în ce privește acest subiect. Mulțumesc! Merci beaucoup. Vă mulțumesc, domnule Telicca, pentru această introducere clară. Acum lansez dezbaterea. Domnule Vin Van de Camp, aveți cuvântul. Doamna președinte, vă mulțumesc. Aș vrea din capul locului să vă spun că colegul Marinescu astăzi nu a putut să fie prezent și îl înlocuiesc. Adresez mulțumiri domnului raportor Telicica și îl felicit pentru că acest proiect de aviz ilustrează ceea ce noi, Comisia TRAN, ne dorim. Ce dorim noi să se întâmple în acest domeniu. Cred că Um, cuvântul de ordine uh, trebuie să fie integrare. Integrarea acestor uh, culoare de transport uh, ce pot fi folosite în scopuri militare în rețeaua de transport europeană. Și să existe acest scop dublu, dual purpose, spune vorbitorul în engleză, este principalul obiectiv și să se folosească procedura, uh, ca de exemplu uh, mecanismul de interconectare a Europei, nu alte proceduri uh, paralele. Și nu spun acest lucru în vânt. Mi, mi se pare cu adevărat că ideile noastre au fost incluse în amendamentele de compromis și, și ceea ce a spus domnul raportor despre planificare, despre calendar, uh, am regăsit inclusiv uh, tot ceea ce ținea de actele delegate, de momentul revizuirii, uh, cândva în 2019. Eu cred că așa se va înțelege foarte bine care este uh, contribuția Comisiei de Transporturi. Încă un element care merită toată atenția noastră și pe care încă o dată îl regăsim în amendamentele de compromis, mai precis la amendamentul numărul 6. E vorba despre noile tehnologii. Eu nu sunt decât un cetățean de rând, însă, din uh, experiența mea, uh, deși n-am văzut prea multe tancuri, mm, sunt convins că mm, internetul, noile tehnologii sunt uh, foarte importante pentru armată sau tehnologii precum SESAR. Sunt importante și strategice ca să garanteze securitatea. Pentru grupul PPE, oricum, uh, toate amendamentele de compromis se vor bucura de sprijin. Mulțumesc, doamna Vinvan de Camp, are cuvântul doamna Grapini. Mulțumesc mult, doamna președintă. Vreau să mulțumesc raportorului pentru raportul echilibrat. Am colaborat bine. Cred că s-a pornit de la uh, ideea că, de fapt, eficientizăm dacă facem această uh, cheltuială pentru o infrastructură cu dublu scop și pentru, cea de ap- și pentru uh, apărare și pentru civil. Uh, S-a ajuns la, în foarte multe lucruri la consens. Sigur că sper să și fie votate mâine compromisurile. Uh, am câteva lucruri care probabil o să le mai discut în seara asta cu raportorul, pentru că uh, nu am înțeles de ce unul din amendamente, amendamentul 57, care, uh, al meu, care prevedea că este important ca statele membre să conlucreze pentru eficacitatea transportului transfrontalier n am înțeles de ce este respins acest amendament pentru că eu chiar cred în această conectivitate și această uh, colaborare între statele membre uh, mai ales transfrontalier sigur vorbim de uh, tot transportul în uniunea europeană. n am înțeles de ce este uh, neagreat și și, sigur, a rămas o dilemă, vom vedea cum se votează mâine. Eu am considerat că dubla utilizare a infrastructurii trebuie să excludă aeroporturile și porturile, pentru că, ă, ă, spre deosebire de rutier și... Pentru că eu cred că, într-adevăr, pe aeroporturi avem și importuri condiții speciale și cred că aici trebuie să separăm uh, infrastructura militară de cea civilă. În rest, sunt de acord cu raportul. Cred foarte mult că militar acționăm nu numai când e război, ci și în uh, calamități, în uh, ajutorarea un, uh, unor zone care, uh, în care au fost cu tremure sau inundații. Sau... Deci, uh, infrastructura militară o folosim și civil, să spun așa, în acțiuni civile, de apărare civilă și cred că este nevoie de un asemenea raport. Mulțumesc! Merci beaucoup, Madame Grappini. Monsieur Zlotowski, la parole est à vous. Mulțumesc, doamnă Grapini. Domnul Zlotowski are acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că aș putea să-l citesc pe domnul Telicca și pe propriul său aviz. Atât de mult sunt de acord cu ai spuse de dumnealui nu pot decât să-i mulțumesc din suflet pentru cooperare. A fost uh, scurt și la obiect, dar foarte uh, elogios. Mulțumesc, domnule Taylor, aveți cuvântul. Thank you very much. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am să încerc și eu să fiu uh, succint. Raportorul din umbră, din partea grupului nostru, nu a putut să fie prezent dar uh, m-a rugat să spun că noi, verzii, nu suntem de acord cu alocarea din uh, uh, mie, uh, de mecanismul pentru interconectarea Europei, uh, în, a unei anvelope în scopuri militare. Pentru că noi vrem să folosim acești bani ca să facilităm uh, mobilitatea lucrătorilor, a bunurilor, a serviciilor. Dacă cumva luăm bani și îi folosim în scopuri militare, de fapt, vom pune în pericol aceste programe în scopuri civile. Eu cred că criteriile riscă să fie uh, interpretate cumva pe delături. Nu vor exista suficiente garanții în sensul că banii nu vor fi folosiți doar pentru aplicații militare, fără niciun fel de aplicabilitate civilă. Noi credem că banii uh, uh pentru mobilitatea militară uh, Um, ar trebui să fie folosiți uh, în mod țintit pentru drumuri, de pildă, dar cum să avem asemenea garanții? Dacă vă uitați la ultimul raport al grupului internațional de experți privind schimb schimbările climatice, vă dați seama că avem nevoie de investiții semnificative pentru modalități de transport alternative uh, și, în ultimul rând, uh, um, căi ferate noi credem că um, folosirea infrastructurii de transport în scopuri militare va fi un impediment în calea acestor investiții. Peste tot în Europa avem nevoie uriașă de investiții în infrastructura civilă. Ori uh, um, mecanismul pentru interconectarea Europei trebuie să răspundă tocmai acestor nevoi uriașe. De aceea, noi ne-am dorit să existe o abordare mai echilibrată și să se pună mai mult accentul pe aspectul infrastructurii civile de transport. Mulțumesc, doamna Arnutu are cuvântul acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și dumneavoastră, domnule Telicica, pentru raport. Amendamentele propuse, în general, au drept scop îmbunătățirea textului, dar, de fapt, nu răspund unei întrebări fundamentale o întrebare care era ilustrată de amendamentele noastre. Este legitim ca Uniunea Europeană să înlocuiască NATO? Uniunea Europeană trebuie să financeze adaptarea și dezvoltarea infrastructurilor de transport ca să răspundă nevoilor militare ale NATO cu pretextul de uh, a se proteja împotriva unor ipotetice agresiuni militare? Comisia de Transport trebuie să-și dea cu părerea despre aceste chestiuni cruciale care de fapt țin de uh, uh, um, uh puterea uh, exclusivă a statelor membre. Eu nu cred cazurile catastrofelor naturale în care armata trebuie să intervine sunt mult prea puține la număr și nu justifică asemenea investiții. Noi întotdeauna apărăm ideologiile pacifiste, dar eu cred că e o întrebare cu o mare greutate politică până la urmă, indiferent care vor fi amendamentele uh, adoptate sau respinse. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Colson de la Comisia Europeană. Bună ziua! Comisia ar dori mai întâi să mulțumească domnului raportor și comisiei dumneavoastră pentru eforturile susținute depuse în acest dosar. În ceea ce privește amendamentele ce au fost depuse, cred că pot să afirm și mai ales având în vedere cele spuse de domnul raportor despre amendamentele de compromis, că suntem de acord. Suntem de acord cu aceste amendamente. De exemplu, suntem de acord cu faptul că acești bani nu vor putea niciun caz să financeze investiții care nu au și o utilitate civilă. Aceste investiții trebuie să vizeze rețeaua globală și cea centrală a rețelelor transeuropene și nu în afara acestei rețele. Și în plus, trebuie să fie folosiți pentru toate formele de transport am notat și suntem cât se poate de acord cu faptul că acest tip de finanțare are un interes major în ceea ce privește protecția civilă, ca să facem față unor eventuale crize umanitare, catastrofe naturale sau alte situații de urgență. Suntem de acord cu ideea că aceste finanțări trebuie să se concentreze în prioritate pe plurimodalitate și pe domeniul investițiilor transfrontaliere. În sfârșit, împărtășim ideea că condițiile precise în care se acordă această finanțare trebuie precizate într-un act delegat care să fie prezentat înainte de 31 decembrie 2019. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și noi vă mulțumim. Ați reprezentat Direcția Generală MUV. Domnule Telici, că aveți cuvântul ca să trageți concluziile. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să încep de la coadă la cap. Uh, mai întâi cu doamna Arnotu. Dumneavoastră a spus, ați spus că este o chestiune politică. Da, înțeleg uh, poziția dumneai. E de înțeles că un grup politic poate să aibă o altă părere. E adevărat că există mai multe elemente care ar putea să fie văzute de unii dintre noi ca făcând parte dintr-o strategie a Uniunii Europene de a avea propriile sale capacități și capabilități, dar dacă acest lucru nu corespunde cu ideologia grupului dumneai, eu înțeleg și deci înțeleg de ce dumneavoastră spuneți că este o chestiune politică dar nu sunt de acord, și aici îmi folosesc propriile mele cuvinte, nu sunt de acord cu afirmație de genul ă, noi vrem să înlocuim NATO, facem totul în ă, serviciul NATO. Nu este adevărat. Am văzut documentele care au fost deja adoptate, procedurile sunt deosebit de clare și vreau să spun acest lucru cu tărie. Ă, um, avem un cadru foarte clar și nu putem să fim acuzați de ce a spus doamna Arnotu. Domnule Taylor, da, eu înțeleg uh, care este poziția verzilor, o apără de ceva vreme. E păcat. E păcat că raportorul din umbră nu a făcut un efort ca să participe la discuțiile cu mine, pentru ca să putem să găsim o cale de mijloc uh, când am scris amendamentele de compromis. Eu am fost destul de maleabil și am reușit să ajung la un consens cu celălalt raportor din umbră, dar sunt în continuare deschis pentru consultații bilaterale cu dumnealui. Dar nu înțeleg, domnule Taylor, chiar nu înțeleg de ce unii dintre colegii mei verzi continuă să mențină acest punct de vedere potrivit căruia noi luăm banii de la transport. E tocmai pe dos! și vreau să vă rog, dragi colegi, să citiți tot ce aveți la dispoziție, inclusiv legat de ce femei este total contrarul. Deci chiar dacă veți vota împotrivă mâine, de fapt veți vota împotriva faptului că acești 6,5 miliarde ajung în cadrul CEF, în cadrul mecanismului de interconectare. Deci acești bani pot să fie folosiți pentru scopuri civile. Deci veți spune nu, veți spune nu acestor bani suplimentari și veți spune nu faptului că acești bani care acum nu fac parte din acest cadru de finanțare să fie folosiți. Și cum o să explicați publicului că acești 6,5 miliarde nu vor fi folosiți pentru că acesta este raportorul nostru? Cum veți putea să explicați că acești bani nu vor putea să fie folosiți pentru infrastructura uh, uh, de transport uh, civil? Deci, dacă votați mâine, nu exact acest lucru veți vota, nefolosirea ne... Mm, acestor bani. Sper însă că verzii uh, se vor răzgândi până mâine. Doamna Grapini, care, uh, cu care am cooperat foarte bine și am apreciat această cooperare, am comunicat în direct, vă demonstrez astfel că mm, funcționează chiar când oamenii au un punct de vedere diferit față de al meu. Să știți că m-am uitat la amendamentul dumneavoastră 57, unde spuneți că statele membre ar trebui să conlucreze pentru a avea o infrastructură rutieră de transport transfrontalieră făcută uh, în condițiile cele mai eficiente. Pot să vă spun că parțial sunt de acord, dar din păcate știți că într-un proiect de aviz nu putem să includem toate ideile pentru că avem un număr redus de caractere. De aceea, cumva, pentru această idee era de la sine înțeleasă. Și apoi, dumneavoastră, spuneți cross-border dual road transport în limba engleză, acest transport dual transfrontalier. Și de aceea mă adresez din nou domnului Taylor. Dacă votați împotrivă, de unde puteți să știți ce se va întâmpla? De unde puteți să știți că nu se va construi un drum? De aceea mă uit și la mandamentul doamnei Grapini, de aceea noi ne concentrăm pe drumuri și este și motivul pentru care Până la urmă, da, îmi cer scuze dacă n-am inclus amendamentul dumneavoastră, dar uh, după aceea mi se suiau verzi în cap, dar mai putem discuta în bilateral. Astăzi dacă aș vrea uh, să transport uh, tancuri, e clar că nu le voi transporta pe drum. Nu pentru că nu e vorba despre ceva ecologic, ci pentru că așa funcționează. Trebuie să vedem care este capacitatea infrastructurii. Ați spus, da, că nu trebuie să fie incluse aeroporturile, am mai avut această discuție, da, e clar că nu vrem să facem un amestec între um, aeroporturile militare și cele civile, poate că undeva într-o mică regiune unde nu există un aeroport militar, trebuie să folosești aeroportul civil și acolo trebuie să faci ceva uh, ajustări, modificări ca să poți să vii cu material militar, dar oricum Uh, am mai discutat și n-am ajuns neapărat la uh, un punct de vedere comun, dar măcar am discutat. Dar v-am spus, vă stau la dispoziție ca să mai discutăm în bilateral. Doamna președinte, am încheiat aici. Merci, monsieur Telinska. Vă mulțumesc, domnule Telinska. Domnule Telor, doreați să răspundeți? Da, doream doar să clarific. Înțeleg că raportorul nu poate ști că se vor face investiții în transportul pe șosele, aș vrea să se uite la cum se cheltuie momentan acest buget. De aceea suntem îngrijorați. Nu sunt raportorul verzilor, dar uh, aștept cu interes să continuăm această discuție în întâlnirea raportorilor din umbră. Nu pot răspunde. Colegul transmite niște informații fără a se gândi la ce am spus, de aceea mă voi opri aici. Mulțumesc, domnul Tenișca. Mă aduc aminte că votul va avea loc mâine la ora 9. Le dernier point de notre réunion concernant le protocole modifiant l'accord euroméditerranéen Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, <laughs> modificarea acordului euro-mediteranean. Și statele membre din Uniunea Europeană și regatul Iordaniei pentru ca să se țină cont de aderarea Croației la Uniunea Europeană și raportor este domnul Keith Taylor care va prezenta proiectul de recomandare. Vă rog, domnule Taylor, aveți cuvântul. Oh, thank you very much um, once again, Chair. Mulțumesc încă o dată. Ca raportor al Parlamentului pe acest acord între UE și Regatul Iordaniei, recomandarea mea este ca Comisia Trans să fie de acord cu încheierea acestui protocol. Vă mulțumesc! Monsieur Cor, la parole est à vous. A fost foarte scurt. Aveți cuvântul, domnule Cor. să. Și eu pot fi la fel de succint. Sunt de acord cu raportorul Taylor și propun să adoptăm uh, protocolul. Nu voi depune amendamente. Mulțumesc. Mulțumesc. Continuăm, domnule Telinci, că aveți cuvântul. Mulțumesc. În continuare mă gândesc la ce vor face Verzi cu pachetul mobilitate. Trebuie să, susțin, să spun că și noi vom susține acest uh, acord. E bine, toată lumea se pune de acord. Mai există alte intervenții? Nu. Vă aduc aminte. Amendamentele pot fi depuse până vineri, 12 octombrie, la prânz. E vorba de o procedură de aprobare. Numai amendamentele care cer respingerea proiectului sunt admise. Dacă nu există alte observații, continuăm cu ușile închise. Restul comisiei se întâlnește mâine dimineață la ora 9 și vom uh, vota. Iar acum intrăm în reuniunea coordonatorilor. Avem o scurtă pauză acum pentru ca să fie oprit uh, transmiterea în direct pe internet și pentru ca și publicul să poată ieși din sală. Vă mulțumesc!